licit și în uh, conformitate cu articolul 7 alineatul 1 al actului referitor la alegerea membrilor Parlamentului European și în conformitate cu articolul 4 din regulamentul de procedură, locul domnului Catrugalos se constată că este vacant începând din 27 ianuarie și am informat autoritățile relevante